10 persoane și nu mai mult. Conania În cazul în care doriți să corectați un buletin de vot, trebuie să chemați ușierii care să vă aducă un alt buletin. Dacă faceți remarci sau comentarii pe buletinul de vot sau dacă votați necorespunzător, acesta va fi anulat. S-a deschis votarea. Number, immediately opposite number 90. Yes, 90, okay. Uh, well, it is 90. Uh, okay, okay. Uh, uh, Mr. Colleague Leichtfried. Domnul coleg Leichtfried, vă rog. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Fiind dat că ați dat foarte multe explicații despre vot, nu mai am nevoie să-mi pun întrebarea. Mulțumesc.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 Dorește cineva să mai voteze? Cenzorii au votat? Zamykam głosowanie. Zamykam głosowanie. Atunci se încheie votul. Și vreau să-i rog pe cenzor să se retragă din nou în sala R01101 pentru a număra voturile și suspendăm ședința până când va suna clopoțelul și veți vedea pe ecrane că se reia. Este foarte important ca să începem la ora 19.30 cel târziu cu cel de-al treilea tur. Vă rog să nu plecați din clădirea Parlamentului. Așadar, rămâneți, vă rog, în clădirea Parlamentului pentru că altfel cel târziu, la șapte sau șapte jumătate, vom începe cu al treilea tur. Nu plecați din Parlament, vă rog. Mulțumesc. Se suspendă ședința.